colegi, propun să începem reuniunea. Deci, Vă urez bun venit tuturor. Știți că în această dimineață ne întâlnim, după cum bine știți, ne întâlnim și în această după-amiază și avem și o a treia reuniune joi dimineața dar apare totul în documentele din dosar. Pornesc de la ideea că nu există obiecții față de ordinea de zi, atunci putem să o adoptăm în formula actuală. Reuniunea de astăzi este transmisă prin internet. Avem 20 de limbi în interpretare, cu excepția limbii estone, slovace și malteze. Procesul verbal de pe 14-16 aprilie poate fi aprobat în procedura obișnuită. Atunci uh, putem să trecem la punctele 4 și 5 pe care aș vrea să le tratăm împreună dacă sunteți și dumneavoastră de acord. E vorba de Moldova, Republica Moldova și Georgia. Și e vorba de clauza de salvgardare și mecanismul de prevenire a eludării, care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și pe de altă parte, odată Republica Moldova și apoi Georgia. Cu privire la Republica Moldova, Raportoare este doamna Dăncilă. Al doilea raport cu privire la Georgia, care este structurat cam la fel. E în vigoare din 1 septembrie. Domnul Nicov a pregătit avizul. Raportorii sunt în încăpere. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să tratăm aceste două rapoarte împreună. Ca o introducere în această dezbatere, da, e o problemă cu interpretarea în bulgară? Da. E o problemă tehnică. Nu este interpretare? Może minutę przerwy technicznej. O mică pauză tehnică atunci, să vedem. Is okay? Da, da, da, da, o bacere. Merge acum? Pare să se fi rezolvat problema tehnică. Foarte bine, mulțumesc, spune președintele. După cum vă spuneam, cele două rapoarte vor fi analizate împreună. Mai întâi dăm cuvântul reprezentanților comisiei de la DigiTrade. Aveți cuvântul. Sunt, revine președintele și reprezentanții la DigiAgri aici. Vreau să vă urez tuturor bun venit! V-aș ruga să interveniți acum din partea comisiei. Poftiți, vă rog. Celowe, żeby ktoś dodatkowo jeszcze nu știu, poate că mai sunt și alții de la comisie care vor să intervină după dumneavoastră. Sunt bine, bineveniți. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această invitație de a parveni în fața Agri pentru a vă explica propunerea noastră cu privire la aplicarea acestor convenții. E vorba de clauzele bilaterale de salvgardare din acordul de asociere cu Moldova și Georgia. Eu sunt Patraris vin de la DigiTrade, dar am uh, alături de mine colegi de la Digi Agri, așa că vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări apar pe parcurs. Deci, ce propune Comisia? Propune două regulamente referitoare la acordurile cu Moldova și cu Georgia. Aceste regulamente doresc să fixeze în legea europeană anumite aspecte care au apărut în acordurile de liber schimb. Permiteți-mi să încep prin a vă explica contextul general. Anumite ALS conțin clauze bilaterale de salvgardare sau mecanisme speciale bilaterale. E nevoie de un instrument juridic, așadar, pentru a implementa aceste mecanisme. Câteva detalii. Încep cu un exemplu. Ar fi specificate condițiile prin care mecanismele de prevenire a eludării ar putea fi puse în vigoare, începând cu procesul decizional. După cum bine știți, acordul cu Moldova cuprinde și o clauză bilaterală de salvgardare. Mai mult decât atât, ambele acorduri conțin un mecanism de prevenire a eludării pentru anumite produse agricole. Avem o propunere de două regulamente ați primit această propunere și ar oferi un cadru juridic pentru implementarea celor două instrumente, odată clauza de salvgardare și apoi mecanismul de prevenire a eludării. Aceste propuneri se bazează pe niște regulamente comparabile care au fost discutate și convenite între cele trei instituții cu privire la cele mai recente acorduri de liber schimb. De exemplu, ne bazăm pe ceea ce s-a convenit cu privire la acordul cu Corea, un acord publicat în anul 2011. Apoi avem și regulamentul pentru America Centrală, care s-a bazat pe acordurile de liber schimb din America Centrală publicat în, publicate în 2013 și avem și acordurile cu Peru și Columbia, care au fost luate drept model uh, iarăși un document publicat în 2013. Avem cele două tipuri de instrumente, așadar, și aș dori să vă ofer acum câteva detalii. După cum vă spuneam, avem mai întâi clauza bilaterală de salvgardare. Acest instrument este inclus doar în acordul cu Moldova. Deci nu avem o clauză bilaterală pentru salvgardare cu Georgia. Motivul este, bineînțeles, faptul că această clauză nu a fost negociată în acordul de liber schimb cu Georgia. Dacă apare un val de importuri care uh, riscă să aducă atingere industriei Uniunii Europene, din cauza unor produse comparabile sau competitive, clauza bilaterală de salvgardare intră în acțiune și oferă posibilitatea fie de a reinstaura rata uh, vamală pentru națiunea cea mai favorizată sau un mecanism similar. Deci această clauză bilaterală de salvgardare este practic o plasă de siguranță finală în cazul în care apar reduceri tarifare sau anumite eliminări pe piață. Asta din cauza unui val de importuri. Sporirea importurilor este, bineînțeles, o consecință firească a liberalizării comerțului. Acest instrument e disponibil în cazul în care apare un aflux de importuri. Un val care să fie atât de covârșitor încât să aducă o atingere serioasă producătorilor din Uniunea Europeană. Prin urmare, industria sau uh, exploatatorii agricoli se pot bucura de timp pentru a se ajusta la aceste schimbări sau la noile condiții de pe piață care apar datorită liberalizării comerciale. Deci este vorba de un ajutor temporar pentru a îi ajuta pe cei care au nevoie de timp pentru adaptare. Ne-am bazat foarte mult pe salvgardările din normele OMS. Uh, OMC, mă scuzați. Deci mai întâi precondițiile trebuie să fie acel val de importuri care să aducă atingeri serioase exploatatorilor europeni. Și legătura de cauzalitate ar trebui să poată fi clar demonstrată. din punct de vedere procedural, cum se vor desfășura lucrurile? Avem mai întâi o perioadă de anchetă. Durează șase luni de zile. Dacă ați parcurs regulamentul, ați văzut probabil că există posibilitatea de a extinde această perioadă de anchetă în anumite împrejurări speciale cu încă trei luni de zile. Depending on the Asta depinde de complexitatea anchetei în sine. Mai sunt și posibilitățile de a impune măsuri provizorii care să fie impuse imediat pentru o perioadă de 200 de zile, de până la 200 de zile. Iată iarăși un element care să ofere ajutor și sprijin în cazul în care apare o situație dramatică care să justifice asemenea măsuri și acțiuni drastice. Măsurile ar dura maximum 2 ani de zile, dar există și posibilitatea unei extinderi în cazul în care sunt întrunite anumite condiții. Și pot să mai apară alți 2 ani de zile. Domnule președinte, doresc acum să ofer câteva explicații și în ceea ce privește mecanismul de prevenire a eludării. Acest uh, instrument apare în ambele acorduri, acordul cu Moldova și acordul cu Georgia, și acoperă anumite produse agricole sau procesate. În cazul în care se ajunge la un volum anual de input după cum este stipulat în anexă la acordul de liber schimb, s-ar putea ajunge la o suspendare pentru o perioadă de maximum șase luni de zile. Această suspendare s-ar aplica doar în momentul în care partenerii comerciali nu ar mai putea să justifice că bunurile exportate își au originea în uh, teritoriul lor. Am introdus acest mecanism pentru a preîntâmpina riscul eludării comerciale, și anume să ne protejăm în Uniunea Europeană față de produsele care folosesc Moldova și Georgia ca țară de tranziție și nu ca țară de origine, unde să fie produse uh, anumite bunuri. Pentru ambele propuneri se prevede o raportare anuală care să fie prezentată Parlamentului și Consiliului cu privire la aspectele comerciale din acord, precum și cu privire la ce se întâmplă cu aplicarea acestor regulamente. Iar în ceea ce privește clauzele bilaterale de salvgardare, țin să vă informez cu privire la un aspect. În acordurile similare de până acum, aceste mecanisme n-au fost niciodată utilizate. După cum v-am spus, acest mecanism apare în text ca fiind o plasă de siguranță ultimă care să fie utilizată în caz că lucrurile merg prost. Avem aceste mecanisme speciale și este pentru prima dată în care Uh, includem un mecanism de acest gen de prevenire a eludării într-un acord de liber schimb. Eu am încercat să vă explic de ce am simțit nevoia să facem acest lucru. Deocamdată atât din partea mea, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, spune președintele. Dacă apar alte întrebări, sunt convinsă că vor interveni și reprezentanții Digi Agri să ne ajute. Și acum mă adresez colegilor mei, îi rog să vorbească în, despre raport. Mai întâi, doamna Dăncilă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, salutăm adoptarea de măsuri pentru sprijinirea economiei Republicii Moldova, care au permis creșterea accesului produselor din acest stat pe piața europeană și înțelegem totodată procedurile normale de protejare a producătorilor europeni în eventuale situații care ar putea conduce la un dezechilibru pe piața europeană. Deși România a fost principala poartă de intrare pentru produsele din Republica Moldova. Până în prezent nu s-au înregistrat situații de acest gen și suntem convinși că nici pe viitor nu se va ajunge la aplicarea situației de salvgardare, dar cred că este nevoie de un instrument care să vizeze aplicarea cauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenirea eludării în uh, cazul acordului încheiat deja cu Republica Moldova și, bineînțeles, implicit cu Georgia. Uh, ceea ce consider eu că este important uh, și la care aș vrea un răspuns din partea Digiregi se referă la faptul că pentru un produs industrial este mult mai ușor de demonstrat locul de origine, pe când, de exemplu, în cazul fructelor și legumelor, determinarea locului de producție este mult mai dificil de, de uh, demonstrat. De aceea uh, aș vrea să aud ce are în vedere Comisia în uh, referitor la aceste produse agricole. Vă mulțumesc și aștept opiniile colegilor din uh, Comisia de Agricultură. Bardzo dziękuję. Teraz Mulțumesc. În ceea ce privește cea de-a doua parte, referitoare la Georgia, dau cuvântul domnului Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba aici de un raport destul de tehnic. Acordul de asociere a intrat în vigoare la 1 septembrie Însă, din august 2014, contextul geopolitic este foarte diferit pentru agricultori, ținând cont de interdicția impusă de Federația Rusă. Și de aceea trebuie să respectăm obligațiile noastre și față de Georgia. Trebuie să ținem cont și de îngrijorările agricultorilor și, pe de o parte, va trebui să respectăm obligațiile față de partenerii noștri, însă, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de interesele agricultorilor care trebuie susținuți. Avem nevoie și de mai multe date statistice în legătură cu produsele care sunt importate din Georgia în UE, pe de o parte, și pe de altă parte ar trebui să monitorizăm situația pentru a vedea de unde provin aceste produse. Pentru că dacă această clauză se aplică, atunci trebuie să verificăm această origine și produsele ar trebui să fie importate fără niciun fel de taxă vamală. Sperăm să avem raportul anual pentru o monitorizare bună a situației. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la intervențiile din partea deputaților. Dau cuvântul domnului Buda. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Sigur că apreciez și eu uh, disponibilitatea, în primul rând, a Comisiei la momentul la care am uh, adoptat aceste acorduri uh, prin care am dorit să venim în sprijinul <clears throat> fermierilor din Moldova și din Georgia în același timp, așa cum a spus și antevorbitorul meu, evident că noi trebuie să fim preocupați și de ceea ce înseamnă uh, protejarea propriilor noștri producători și fermieri din țările de unde provin și de aceea cred că este binevenit un astfel de mecanism care să prevină um, eludarea dispozițiilor uh, uh, legale care să permită în același timp să, iată, să vină produse din alte zone decât din Georgia sau din Moldova în Uniunea Europeană. Însă aici aș dori să atrag atenția că este foarte dificil, uh, într-adevăr, la produsele care nu sunt procesate să vezi exact de unde provin acestea și nu aș vrea în același timp ca această clauză de salvgardare să fie folosită în mod abuziv, pentru că s-ar putea, la un moment dat, da, să avem de-a face și cu un abuz din această uh, direcție și de aceea cred că trasabilitatea produselor trebuie să fie foarte bine pusă uh, la punct. Uh, una peste alta, cred că este un raport foarte tehnic, cred că suntem aici cu toții astfel încât să putem să dăm, să spun așa, uh, un raport care să permită ca el să devină într-adevăr eficient pentru ceea ce este conceput. Mulțumesc! Dziękuję. Pan poseł luazon. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum, domnul Oază. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de forța de muncă derizorie și de normele sanitare laxiste, acestea sunt dăunătoare <coughs> pentru lucrătorii din UE. Aceștia deja oricum suferă de, de condițiile diferente între statele membre. Așa că de ce să introducem o procedură de salvgardare complexă care va face ca o economie dintr-un uh, stat să nu afecteze economia statele membre și să ținem cont de consecințele pe care le au importurile din aceste țări. Aceste uh, măsuri ar putea proteja produsele agricole care sunt sensibile față de astfel de tendințe și ar putea să evite cheltuieli suplimentare pentru a susține agricultorii afectați. Deci e vorba de o adevărată aplicare a științei economice și o soluție care se aplică deja pentru schimburile de produse din carne și lactice între Statele Unite și UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Seran. Mulțumesc, domnule președinte. Ideea acestei clauze de salvgardare mi se pare interesantă, dar nu poate fi aplicată aici, în special pentru cazul Moldo Moldovei, pentru că există deja un acord de liber schimb cu această țară și această uh, clauză ar putea fi aplicată, de exemplu, față de abuzurile făcute de China, însă eu cred că uh, dacă am dorit o Europa extinsă la 28 de state membre, e clar că în ziua de astăzi uh, Există probleme și abuzuri în uh, ceea ce privește agricultura, uh, însă aceasta este în profitul altor țări, nu în profitul Uniunii Europene, care interpretează acordurile de liber schimb în sensul în care le avantajează. Deci trebuie să revedem această politică de extindere, să acordăm în primul rând privilegii celor 28 de state membre și abia după aceea să vedem cum putem avea acorduri economice cu alte state. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Anian. Thank you, Chairman. I would like the assurance. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca din partea reprezentantului Comisiei să fim asigurați că Moldova și Georgia nu vor utiliza acest statut privilegiat ca pentru a face uh, o rută a așa numitului carusel al comerțului astfel încât țări mai mari să exporte în Moldova și aceste produse să fie reexportate ulterior în Uniunea Europeană. Pe mine mă îngrijorează în special situația pentru ouă. După cum știți, producătorii uh, europeni nu pot utiliza bateria, însă în Moldova ele pot fi utilizate, deci uh, ouăle procesate care ar putea veni în baterie ar putea, inter, inter, ar putea fi introduse în Uniunea Europeană în felul acesta. Mai mult decât atât, aceste ouă ar putea fi produse cu uh, furaje care conțin proteine și deșeuri care nu sunt uh, permise în Uniunea Europeană în furajele noastre. Deci vreau să am o asigurare categorică din partea Comisiei că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń. Mulțumesc. Nu mai sunt uh, intervenții din sală. Da, mai este cineva? Domnul Glezos. Vă rog, domnule Glezos. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, μου είναι δύσκολο a παρακολουθήσω. Mulțumesc, dragi colegi. mi-e oarecum greu să urmăresc o astfel de dezbatere în ceea ce privește produsele agricole din Georgia și Moldova, pentru că nu cunosc foarte bine situația. Însă ar trebui să vedem ce se întâmplă cu țările care sunt deja în Uniunea Europeană, cum se întâmplă cu țara mea, pentru a înțelege ce uh, trebuie să evităm și care ar fi obiectivele noastre. De exemplu, vinurile din regiunea Bordeaux sunt un produs cu adevărat excepțional. Și cu toate acestea, în interiorul UE, producătorii de vin și uh, viticultorii din aceste regiuni exportă vinul în vrac și acest vin este exportat în Algeria, devine vin algerian care este exportat din nou în Franța, îmbuteliat în Franța și circulă în felul acesta ca un vin franțuzesc. Același lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, și cu marmura din Carara, care de fapt nu vine din Italia, ci vine dintr-o insulă din Cicladele grecești. Există o adevărată mafie cu aceste produse, o adevărată organizație criminală intermediară între comercianți și marile societăți care utilizează produsele din unele țări, insistând asupra unei origini false. Și, iată, trebuie să facem față unor astfel de probleme și mi-aș fi dorit din partea Comisiei Europene să avem mai multe măsuri pentru a rezolva aceste probleme cu consecințe dăunătoare. Ar trebui să avem asigurări clare în ceea ce privește originea fiecărui produs în parte. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, în procesul de globalizare și deschiderea piețelor uh, au și consecințe negative, așa cum ați remarcat și dumneavoastră. Nimic nu se obține gratis. Nu mai există alte cereri de intervenție din sală, așa că voi da cuvântul reprezentantului comisiei și după aceea raportorului. Vă rog, din partea comisiei. Um, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit și pentru întrebările pe care mi le-au adresat. Am să încerc să răspund la toate întrebările, bineînțeles și cu ajutorul colegilor mei. Una dintre chestiunile tratate a fost cea referitoare la cum am putea determina originea produselor agricole. Așa cum s-a spus, pe bună dreptate, pentru produsele industriale este ușor de determinat originea. Însă, cum va reuși Comisia să monitorizeze situația pentru produsele agricole? Aceasta era întrebarea și este una foarte pertinentă. Însă, tocmai acesta este și motivul pentru care Comisia, în aceste două acorduri, a negociat acest mecanism de prevenire a eludării. Acest mecanism a fost conceput tocmai pentru a monitoriza volumul importurilor pentru care se cere acordarea de preferințe tarifare pentru a ne asigura că acest volum corespunde capacității de export a țării respective. Deci, practic, prin datele statistice pe care le va obține Comisia, vom reuși să monitorizăm volumul la exporturi pentru diversele produse agricole care vin din aceste două țări. Dacă acest volum ni se pare a depăși ceea ce am considerat noi ca fiind un volum normal și mai mare decât volumul acordat prin acordurile pe care le avem, atunci Comisia va avea posibilitatea să ceară țării exportatoare să dovedească originea produselor care depășesc volumul stabilit și care intră în UE. Iată cum a fost conceput mecanismul și aceasta tocmai pentru a evita să se intre în detalii și să se verifice fiecare transport, fiecare export în parte, lucru care ar fi fost, bineînțeles, foarte costisitor și pentru care ar fi fost nevoie de foarte mult timp. Sistemul se bazează, deci, pe verificarea volumului total al produselor exportate. De asemenea, s-a menționat aici pentru clauza de salvgardare bilaterală că e nevoie de timp pentru a trece la acțiune și că acest timp s-ar putea să fie prea uh, lung. Aș spune, referitor la acest punct, că procedura propusă de comisie prevede și posibilitatea de a trece prin procedura de urgență. Aceasta este o procedură prin care Comisia poate lua o decizie foarte rapidă în cazul în care există evenimente dramatice, să spunem, pentru a salva și pentru a proteja interesele producătorilor europeni. Și acest lucru se aplică și pentru mecanismul de prevenire a eludării. A mai existat un comentariu în sală în care s-a menționat raportul anual al Comisiei. Într-adevăr, este vorba de un raport foarte detaliat, anual, care va fi elaborat pentru ambele țări și va fi prezentat Parlamentului și Consiliului, raport ce va include toate aspectele detaliate ale acestor acorduri de parteneriat și vor exista și date statistice detaliate, volumul la import, fluxurile comerciale între cele două părți și informații detaliate în cazul în care s-ar declanșa clauza de salvgardare sau mecanismul de prevenire a eludării. Vă mulțumesc! Rozumiesz, że Vă mulțumesc. My colleague will cover, uh, sorry, we, uh, missed uh, one question on the... Îmi pare rău, dar um, am evitat o întrebare referitoare la fructe și legume și colegul meu, care este expert pe această temă, va continua. Mulțumesc, aș dori să răspund, domnule raportor. Importul de fructe și legume sunt a acoperite de alte acorduri, de, e vorba de, de struguri de masă și de prune, de pildă. Acestea sunt acoperite de acordurile și de mere, uh, de acordurile TRQs. Pentru, pentru struguri este vorba de 42% din uh, contingent, pentru mere sub 1% din contingent și pentru prune 700 de tone, ceea ce înseamnă 7% din contingent. Vă mulțumesc. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze. Thank you, Mr. Chairman. I think there was also another intervention regarding eggs. Domnule președinte, mai era o întrebare despre ouă, niște îngrijorări pentru importul de ouă. Vreau doar să vă spun următoarele. Între anii 2009 și 2012, Moldova nu a exportat ouă către Uniunea Europeană, iar exportul către restul lumii a fost în medie de 207 tone. Aceasta este informația pe care o am pentru Moldova, iar uh, pentru Georgia mi se pare că subiectul cu privire la ouă nu este atât de important în termen de export. Și bineînțeles, mai apare încă o informație. În intervenție ați menționat proteinele din furaje, furajele pentru găini. Vă spun că se aplică normele obișnuite SPS. Se aplică, bineînțeles, și pentru aceste exporturi. Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest răgaz. Z tego co zrozumiałem, to pan Agniu mówił tak. Mulțumesc. Uh, domnul Agnew parcă a menționat și un alt punct. Uh, ouăle din produsele procesate, parcă. Deci nu doar ouăle în sine, ci ouăle care ajung în uh, produse ce vin pe piața europeană. Cel puțin asta am înțeles eu din intervenția domnului Agnew. Nu știu, domnule Agnew, puteți confirma? Da, n-a fost un răspuns rău dar nu s-a făcut distinția între ouăle în coajă și ouăle procesate. Și atunci uh, aș vrea o adăugire. Mulțumesc. O tym też ja mówiłem, pan poseł Des. Exact cum am spus eu, spune președintele. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. M-am anunțat la cuvânt deoarece eu cred că ar trebui să respectăm și pentru uh, import aceleași norme pe care le avem în Europa, în general. Vreau să subliniez faptul că a durat vreo 40 de ani până să avem norme egale în interiorul Uniunii Europene. De-abia în urmă cu 5 ani am dat un regulament pentru substanțele permise Uh, în uh, cultivarea de plante. Și atunci, cred că ar trebui să așteptăm până să găsim soluții de bun simț. Ar trebui, de exemplu, să dăm o șansă acestor state să facă uh, export cu Europa. Am discutat cu cei din uh, Maroc, de exemplu, și știu, cu privire la uh, importul în Europa de roșii și știu că cei din Spania, din Italia, n-au fost atât de încântați. Pe atunci când am discutat cu omologii de acolo, uh, s-a spus un lucru interesant. Ni s-a spus, ori avem posibilitatea de, va, de a vă oferi produse, ori uh, nu vom ține cont de situația oamenilor din uh, această țară. Deci și oamenii din acea regiune trebuie să aibă posibilitatea uh, de a găsi o perspectivă în viață pentru a avea un venit și un nivel de trai. Bineînțeles, trebuie să găsim un acord care să fie în avantajul ambelor părți implicate. Mulțumesc. Președintele, vreau să fac un comentariu față de ceea ce a spus domnul Des. Vedem câte lucruri din PAC depind până la urmă de ceea ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Că PAC ar trebui să se ocupe puțin și de politica de migrație. După cum am spus, e vorba de globalizare aici. E vorba de globalizarea pietelor mondiale. Mulțumesc foarte mult, a fost o indicație prețioasă aceasta. Doamna Dăncilă are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Comisiei pentru răspunsurile date și mulțumesc în același timp pentru intervențiile colegilor mei. Uh, am, uh, ca o concluzie, uh, am desprins faptul că trebuie să avem măsuri pentru sprijinirea economiei Republicii Moldova și că trebuie să ținem cont de contextul geopolitic actual și că aceste măsuri pe care le avem în vedere și acordul pe care îl avem în vedere trebuie să uh, continue, dar în același timp suntem de acord, așa cum a subliniat și Comisia, ca în acest regulament să introducem aceste măsuri de salvgardare și de eludare, tocmai pentru a nu crea uh, stări de incertitudine și pentru a proteja producătorii europeni. Mulțumesc mult pentru intervențiile dumneavoastră și aștept uh, la acest raport uh, uh, opinia dumneavoastră exprimată prin amendamentele pe care le veți depune. Vă mulțumesc foarte mult și acum domnul Necov. Vă Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat opinii foarte interesante. Domnul Des tocmai spunea că ar trebui să alegem practic între roșii și refugiați. Însă aș vrea să subliniez aici că în primul rând ar trebui să protejăm agricultorii europeni și produsele agricole europene. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră și tocmai de aceea avem nevoie de clauze de salvgardare și de tot felul de bariere pentru a putea avea o dezvoltare echilibrată, nu doar pentru partenerii noștri, ci și în interiorul UE. Și aș vrea să mai spun încă o dată, este vorba de un raport de natură tehnică, dar unele detalii trebuie să se rezolve și o vom face. Vom oferi propunerea noastră comisiei și sper să ajungem la o poziție echilibrată. Este adevărat că produsele noastre și producătorii europeni trebuie să fie prioritatea noastră și plecând de la această ipoteză, va trebui să vedem care este contextul pentru Georgia, Moldova și celelalte țări care exportă în UE. Mulțumesc! Jeszcze jedno zdanie pan poseł Des, panie pośle. Domnule Des, vă rog. Ja, direct. Pentru că mm, mi s-au adresat uh, direct anumite mesaje cu intervenția mea. Eu n-am vrut să pun sub semnul întrebării protecția consumatorilor, pentru că aceasta este o prioritate și trebuie să avem în vedere această protecție, indiferent despre ce subiect este vorba. Am vrut să clarific asta. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w ten sposób sam. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, haideți să încheiem aceste două puncte de pe ordinea de zi. Nu vă vom mai eh, trimite după aceea informații ulterioare. Acum avem punctul 6, schimb de păreri cu reprezentantul Comisiei privind embargoul rus și impactul acestuia asupra pieței de fructe și legume. Cum vă amintiți, în cadrul unei reuniuni anterioare, colegul Valcarcel, vicepreședinte al Parlamentului European, a spus că trebuie să avem informații de la Comisia Europeană cu privire la embargoul rus. asupra fructelor și legumelor pentru a vedea care sunt efectele și uh, daunele aduse producătorilor. Am discutat uh, deja acest lucru, este vorba de producția de lapte privind țările baltice și în ceea ce privește fructele am discutat cazul Poloniei, dar uh, Europa, după cum bine știți, are o piață comună. Iar acest lucru afectează uh, producătorii de fructe și legume din celelalte țări și din sudul Europei care au o producție specifică. Încercăm să prezentăm problemele care se confruntă diverse regiuni ale Europei, fiindcă efectele diferă dintr-o parte a alta a Europei. Iată de ce am solicitat Comisiei să ne ofere explicații și mai ales din partea uh, uh, experților din regiunea Mursia, invitați de domnul Val Carcel, care ne vor oferi mai multe explicații privind efectul acestui embargo asupra producției de fructe și legume. Din, din păcate, domnul deputat nu poate fi alături de noi, dar îi salutăm și le urăm bun venit invitațiilor săi. Nu a putut fi prezent, fiindcă au avut loc alegeri regionale în Spania și în Polonia am avut alegerea. Avem acum un nou președinte care provine din uh, partidul care se regăsește în grupul ECR în, în Parlamentul European. Și iată, a trecut uh, un an de când am fost aleși. Deci un, un an de când am fost aleși în Parlamentul European. Dau acum cuvântul reprezentanților Comisiei DG Agri, <coughs> domnul Jens Haps, are cuvântul pentru a ne prezenta situația. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și doresc să vă felicit pentru rezultatele la alegerile prezidențiale din Polonia. Pentru noi este o nevoie imperioasă aceea de a discuta rezultatele diverselor măsuri uh, administrate prin intermediul embargoului rus de la 1 august 2014. Știm că acest lucru nu a reprezentat o problemă doar pentru sectorul fructelor și legumelor, ci și pentru alte sectoare care au fost foarte afectate, lactate, por- sectorul porcinelor, bovinelor uh, și așa mai departe. Și acesta a fost în, a, și astfel a trebuit ca cele trei instituții să colaboreze pentru a da măsuri care să ajute pe producători să se adapteze noi situații, care a fost caracterizată, bineînțeles, și de efectele regionale, prin intermediul diverselor produse, mere, pere, nectarine, piersici și așa mai departe și uh, cotele de producție pe care le aveau statele membre uh, în ceea ce privește comerțul uh, rus. Dintr-o dată ne-am confruntat cu aproape cu un embargo de aproape 100%. Cred că am reușit cu toții, destul de rapid, să introducem măsuri de urgență care sunt măsuri de captare în termeni juridici uh, introduse prin intermediul actelor delegate, care au ca scop uh, stabilizarea situației dificile de pe piață. Este vorba mai ales despre măsuri propuse și care au fost uh, aplicate cu succes la nivelul statelor membre în ceea ce privește retragerea de pe piața unor produse în ceea ce privește promovarea și așa mai departe. Am avut uh, și drepturi de retragere pentru libera distribuție și măsuri de nerecoltare sau de recoltare timpurie pentru a ne asigura că nu toate cantitățile care ar fi putut fi comerciale comercializate vor intra pe piață. Primele măsuri uh, au uh, fost aplicate rapid, deja din vară. Altele au fost aplicate succesiv uh, pe măsură ce uh, anul de recoltă progresa, 2014. Și dacă ne uităm acum la cifrele generale, ne putem spune că avem 700 de mii de tone de fructe și legume care au fost retranse de pe piață. Și că e vorba de 115-120 de milioane de euro de asistență plătită prin intermediul organizațiilor de producători, OP-urilor, producătorilor și fermierilor afectați. Aș dori să subliniez faptul că, din punctul nostru de vedere, de la serviciile comisiei, vreau să vă spun că noi am încercat foarte rapid să găsim și alte destinații în lumea întreagă. Știm că Rusia era o destinație de comerț a țărilor teste foarte importantă, nu doar pentru fructe și legume, și mai ales pentru produse de carne și produse lactate și cred că am reușit cu succes, uh, au reușit serviciile comisiei în general să deschidă noi uh, piețe de, uh, de vânzare. DG Sante, care se ocupă de toate aspectele sanitare și colegii de la DG Comerț, care se ocupă de inițiativele axelor comerciale, ne-au ajutat pe noi, cei de agricultură, să, să avem eforturi încununate de succes în ceea ce privește exporturi care nu fusese făcute până acum. E vorba de unele produse, cum ar fi merele de pildă. Am avut capite de desfacere Brazilia, SUA și chiar Orientul Mijlociu, unde am reușit să transportăm, să trimitem cantități mult mai mari decât de obicei. În ceea ce privește prețurile, da, într-adevăr, prețurile au fost mai mici decât în anii trecuți, mai ales, pentru, mai ales la mere, dar și la pere și la roșii într-o oarecare măsură. Însă trebuie să ținem cont de faptul că anul 2014 a fost un an mai special. În foarte multe regiuni ne-am confruntat cu așa numitele mm, recolte tampon, uh, mere, pere, după cum știți, acestea sunt recolte care alternează de la un an la altul și în Europa de Nord și Centrală, recolta de mere a reprezentat, a fost cu 10% mai mare decât în anii anteriori. Asta pe, a reprezentat o problemă suplimentară și o provocare suplimentară pentru noi și am încercat împreună cu Parlamentul și Consiliul să găsim cele mai bune metode pentru a găsi piețe de desfacere rapid um, în contextul în care Rusia reprezenta principala destinație comercială pentru unele state membre. Pentru unele state, bineînțeles, era mai importantă chiar decât piața internă. Știți eh, foarte bine că pentru unele țări consumul intern uh, ar fi putut fi mai bun, într-adevăr. Statisticile ne arată că consumul de fructe și legume scade, descrește și noi încercăm din răsputeri să promovăm consumul de fructe și legume, de mere de pildă. Ați văzut că am avut o, o campanie pentru consumul de mere în, anume ță, în anumite țări unde poate că am fi putut stimula consumul și cu unele excepții. Poate anul trecut uh, am reușit să găsim niște, dacă nu am fi găsit, mă scuzați, niște piese de desfacere suplimentare, am găsit piese de desfacere suplimentare în contextul uh, embargoului rus. Dați-mi voie să vă spun că um, comerțul este inovator Ați văzut cu siguranță cifrele care sunt destul de surprinzătoare. Exporturile către Belarus au crescut uh, exponențial. Și poate că um, aveți niște semne de întrebare în legătură cu uh, acest lucru, să vă întrebați unde au ajuns produsele, chiar și cifrele de comerțului direct cu Rusia au fost, se situau, uh, aveau o eficiență de 95-96% și ar, uh, și am fi putut să, să spunem că unele cantități au ajuns pe piața rusească prin alte, pe alte căi, prin exporturi către țările învecinate Rusiei. În concluzie, de pe urma inițiativelor pe care le-am uh, derulat până acum, uh, putem spune că am reușit, printr-o combinație de diverse măsuri, să stabilizăm, cel puțin la nivel european, uh, situația. În ultimele 9 luni nu spun că am reușit să o, o facem în mod direct în timp în perioada recolte, mai ales în Europa Centrală, situația a fost mai grea la mere, de pildă, și a trebuit și ne-am confruntat cu greutăți și în ceea ce privește aplicarea unor măsuri în modul în care consideram noi că trebuie aplicate, dar uh, sunt încrezător că uh, toate aceste lucruri vor fi uh, um, dezolvate la începutul uh, anului. Dacă mă uit la situația merelor în Polonia și la prețul acestora, lucrurile sunt uh, lucrurile arată optimist. Prețurile sunt destul de ridicate față de nivelul anului trecut. Un al doilea element important îl reprezintă faptul că serviciile comisiei au găsit alte piețe de desfacere. Acest lucru reprezintă un, un element nou, fiindcă dintr-o dată am descoperit că instituțiile noastre trebuiau să fie mai proactive în ceea ce privește deschiderea unor piețe care fusese închise, mai ales din motive sanitare, fitosanitare. Există unele exemple aici unde noi am avut succes. Am uh, eliminat uh, măsurile SPS dar mai sunt și alte exemple, cum ar fi acordul de liber schimb cu Corea, de pildă, care ne-a ajutat mai ales în ceea ce privește produsele animale, nu neapărat pentru fructe și legume, însă. Brazilia, de pildă, este un alt exemplu bun. Brazilienii nu cumpărau mere europene, dar iată că am reușit să avem o piață de desfacere acolo și ar trebui să explorăm în continuare aceste posibilități. În cele din urmă trebuie să ținem cont și de faptul că Europa, că caracterul competitiv al monedei euro față de dolar ne-a ajutat foarte mult și ne-a permis să concurăm cu dolarul și să exportăm în mod competitiv uh, cantitățile pe care le-am produs în exces în Europa față de anii trecuți fiindcă am avut niveluri record de recolte în 2014, mai ales la mere. Să vă spun cum se prezintă situația anul acesta. Cunoscând puțin uh, sectorul, alternanța, rotația culturilor ne va ajuta anul acesta, cantitățile vor fi mai scăzute. Asta văd și la mine în uh, grădină medii nu înfloresc uh, așa și nu, nu produc atât de mult ca nu rodesc atât de mult ca anul trecut, dar bine, sigur, asta este o analiză selectivă și nu reprezentativă. A doua analiză, fiindcă am uh, văzut cif- care sunt cifrele statistice la nectarine și la piersici, pot să vă spun că diferența este destul de mică față de anul trecut. Deci nu cred că ne așteptăm acolo să aibă loc schimbări uh, dramatice la nivelul producției, dar după cum știți, toate acestea depind de vreme. Și haideți să ținem pumnii, să ne rugăm să avem uh, vreme bună și lucrurile să fie uh, productive pentru a avea recolte bune pentru fermierii noștri. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, deci <laughs> când avem o recoltă bună să ajungem la criză, dacă am înțeles eu bine spune domnul președinte. Acum dau cuvântul uh, reprezentanților organizațiilor de producători din Spania. Doamna Esther Gomez, vicepreședinte a acestei asociații. 5 minute are la dispoziție. Și Uh, vă dau cuvântul acum. Uh, trebuie să fim foarte atenți la timp, că nu avem mult timp la dispoziție pentru acest punct de pe ordinea de zi. Aveți aici discursul dumneavoastră pe care îl puteți, îl veți primi dacă doriți, dragi colegi. Deci nu trebuie să ne prezentați uh, acest discurs foarte lung, să se faceți un rezumat. Vă dau cuvântul. Muchas gracias. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând comisiei dumneavoastră pentru că ne-ați oferit posibilitatea să luăm cuvântul aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta problema foarte gravă cu care ne confruntăm. Aș dori să vă spun că vorbesc aici din punctul de vedere al tuturor producătorilor spanioli și de asemenea în numele colegilor italieni și francezi, pentru că în ultimii ani și în special în ultimul an am dezbătut împreună situația actuală și problematica cu care ne confruntam. Domnule președinte, în ceea ce privește declarația sau informațiile prezentate de comisie, aș vrea să vă spun cu claritate că în ceea ce privește fructele cu sâmburi, nu am avut timpul necesar pentru a deschide noi piețe. Practic, într-un an de zile era imposibil să ne întoarcem la situația dinainte. După cum spunea și dânsul, situația consumului este una de consum redus în interiorul UE iar prețurile, așa cum spunea și domnul președinte, există o ofertă în exces, iar veniturile pentru marea majoritate a producătorilor a, provine în mod aproape exclusiv din vânzările pe care aceștia le realizează, vânzările de produse. De exemplu, pentru Spania, fructele au fost excluse din regimul plății unice, și vreau să spun că importurile comunitare se confruntă cu obstacole foarte mari pentru a accesa piața țărilor terțe. În cazul exporturilor pentru Spania, și încerc să ajung la slide-ul care trebuie. Lo lamento, ai un problema cu la... Îmi pare rău, dar avem o problemă cu prezentarea pe care o pregătisem. Deci, uh, vă spuneam că exporturile din Spania pentru fructe și legume către restul țărilor, aceste exporturi nu au reușit să acopere lipsa de exporturi uh, pe care o avem acum față de Rusia. Pentru 2015, la nivelul prețurilor, ne aflăm uh, la același nivel cu anul 2014 și, mai concret, nu știu dacă colega ne va permite acest lucru, nu știu dacă reușim să ajungem la tabelul pe care l-aveam pregătit. Vreau să vă arăt uh, ce scădere considerabilă s-a înregistrat atât pentru piersică cât și pentru nectarină și prună. Mi se pare că situația este una dramatică, absolut urgentă, trebuie să luăm măsurile necesare pentru că producătorii nu mai pot suporta o astfel de situație care de fapt nu a depins în niciun fel de ei. În ceea ce privește deschiderea de noi piețe, este aproape imposibil să obținem această deschidere și trebuie să ținem cont și de faptul că țările terțe aplic, aplică o strategie inversă față de a noastră, care se rezumă în faptul că tot ceea ce este tot ce este interzis nu poate intra pe piața lor. Deci, practic, uh, obstacolele uh, pe calea comerțului sunt extrem de numeroase. Negocierea va fi foarte lungă pentru fiecare produs în parte, cu fiecare țară în parte, deci într-un an era aproape imposibil să obținem ceva. Quisiera. În concluzie, aș dori să spun că anul trecut da, vroiam să ajung la acest tabel pe care, iată, îl avem în față acum. Avem volumul de exporturi pentru Rusia față de primul trimestru 2014, primul trimestru al anului 2015. Puteți vedea și dumneavoastră care sunt datele, ce se întâmplă cu prețurile. Este o situație dezastroasă scăderea prețului anul trecut uh, la cele trei fructe, uh, piersică, nectarină și prună uh, și sunt absolut de acord cu situația colegilor din Italia și din Franța, care este aceeași. este important și strategia inversă care este aplicată de țările terțe și un alt lucru care a fost important pentru noi și a reprezentat o adevărată provocare a fost aceea a aplicării procedurii de retragere a fructelor de pe piață. O bună parte a fost uh, retrasă în vederea realizării de sucuri și îmi pare rău, domnule președinte, dar mai am nevoie de o jumătate de minut pentru că n-am avut timp să-mi termin ideea. Vă mulțumesc. După cum spuneam, Ceea ce a fost eficient pentru noi și într-adevăr util a fost uh, faptul că aceste excedente de pe piață s-au utilizat pentru producerea de suc pentru organizațiile de caritate, pentru persoanele care aveau nevoie de ajutor din punct de vedere social. Și această procedură a fost posibilă tocmai pentru că se putea implementa în așa fel încât organizațiile de caritate să nu trebuiască să-și asume un produs perisabil, cum sunt fructele în sine, și s-au făcut practic din piersicile din vara trecută, s-au produs aceste sucuri până în Crăciunul anului 2014, pentru că, bineînțeles, sucul nu este la fel de perisabil ca fructul în sine însă pentru aceasta prețurile trebuie să compenseze cel puțin cheltuielile pe care le-au avut de suportat uh, producătorii și un alt element important aici este promovarea instituțională a Europei. În primul rând, pentru a convinge că a, uh, condițiile de igienă și sanitare pentru fructe sunt cele care trebuie și, de asemenea, Atitudinea față de mediu este esențială, în special în sudul Europei, un loc unde clima este în mod uh, excesiv uscată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru că ne-ați oferit toată această informație, o informație venind direct de la sursă, de la producători. Avem 10 cereri de luare de cuvânt și pentru că nu avem timp uh, prea mult la dispoziție, fiecare coleg va avea un minut. În primul rând, domnul Glesos, pentru un minut. To embargo της Rusia itane Mulțumesc, domnule președinte. Din această prezentare rezultă o întrebare. Cine a procedat greșit? Rusia cu a sa poziție sau uh, Uniunea Europeană cu atitudinea sa? Pentru țara noastră a fost o catastrofă. Mm, pentru că era vorba de sucuri, conserve sau dulciuri care să nu mai fie obținute din aceste tipuri de fructe. Și n-am obținut nici o compensare în acest sens. Uniunea Europeană a trebuit să se întrebe singură cu ce efect s-a întâmplat asta. Eu uh, am avut uh, de-a face cu acest domeniu și în urmă cu 30 de ani și pot să vă spun că politica ce a fost întreprinsă atunci față de Grecia a fost una oribilă. Mai multe produse agricole din Grecia au fost respinse și atunci m-am întrebat uh, ce mai vreți atunci de la Grecia? Mai vreți doar soare și plajă, nu-i așa? Vreți să transformați Grecia într-un mare hotel. Deci asta era atitudinea încă de pe vremea aceea față de Grecia. Mulțumesc. Președintele. Ale tot te ważne. Bardzo... E și asta important, spune președintele. Domnul Feron. Merci. Donc, sujet... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tema este foarte interesantă și recurentă la această comisie. După un an de la embargoul rus, iată, problemele și slăbiciunile apărute sunt uh, îngrijorătoare. Și acestea, practic, depășesc uh, filiera fructelor și legumelor, pentru că menținerea embargoului are consecințe dăunătoare pentru producători, dar și pentru producătorii de lapte, de carne porcină și bovină. Și am două întrebări urgente din punctul meu de vedere. În primul rând, domnule președinte, am putea ști din partea Comisiei dacă Rusia a făcut cunoscut uh, diplomației europene condițiile care ar putea fi acceptate pentru ridicarea acestui embargo sau nu. În al doilea rând, Comisia și Consiliul s-au gândit la reformarea în uh, profunzime a acestui mecanism de crismă pentru a ajuta producătorii și pentru a evita respectarea anumitor uh, condiții prealabile, ceea ce îi obligă să-și vândă produsele sub prețul de producție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia în prezentarea sa ne-a vorbit foarte mult despre mere. Știm că merele sunt ușor de magazinat, se conservă foarte bine la rece. Adevărata problematică cu care ne confruntăm este cea pentru fructele de vară, care, iată, sunt deja pe piață și care nu pot fi uh, conservate foarte mult timp. Mă gândesc la caise, uh, nectarine, cireșe și așa mai departe. Deci vreau să știu ce a făcut Comisia pentru a oferi soluții producătorilor în uh, momentele următoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a profita de timpul pe care îl avem la dispoziție, ar trebui să spun că Comisia a avut o atitudine pozitivă aici. Însă, data viitoare, când mă voi confrunta cu o asociație de producători, pot să vă spun că va fi foarte greu să vând această atitudine pozitivă a Comisiei, pentru că țara mea, Bulgaria, și-a vândut produsele anul trecut înainte de această interdicție care a fost impusă în luna august și după aceea au fost date și subvenții uh, Uh, primilor veniți și majoritatea producătorilor n-au primit nimic. Uh, nu mai avem nici uh, cote de lapte și iată, măsurile care au fost prevăzute și propuse de comisie nu au beneficiat foarte mulți producători în Bulgaria. Așa că vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la noi măsuri pentru producătorii de lapte sau dacă îi veți abandona încă o dată, așa cum ați făcut-o și în trecut. În al doilea rând, în această săptămână așa numită verde de la Berlin, s-a au avut loc discuții între DG Sanco și Federația Rusă pentru a elimina anumite produse de pe lista embargoului. Mai aveți ceva noutăți în această temă? Mulțumesc. Doamna Miller. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru acest raport cu privire la sectorul de legume și fructe. Cred totuși că în unele regiuni au existat transferuri de piață masive și că în anumite regiuni au apărut și diferențe de preț dramatice. Eu mă bucur să văd că putem să furnizăm mai multe fructe și legume Braziliei și Statelor Unite, așa cum arată statisticile, dar apare întrebarea, cu ce preț se întâmplă asta? Pentru că fluctuațiile de curs valutar uh, și uh, raportul euro-dolar uh, au avut efecte pozitive, am putut să ne bucurăm de acestea, dar ce îmi lipsește mie? Îmi lipsește informația despre uh, produse din carne uh, de porc și de vită, uh, îmi lipsește informația despre lactate și lapte și vreau să știu dacă putem primi informații și în acest sens. Și apoi ce se întâmplă cu programul în școli, cu fructele? Există efecte uh, la nivelul cantităților vândute mulțumit acestor programe implementate în școli. Mulțumesc. Ja, danke, Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Comisie pentru acest raport care prezintă situația cumva cam pe roze, pentru că în ceea ce privește fructele cu sâmbure, mie mi se pare că până la urmă vedem că, din punctul de vedere al contabilității, situația nu e chiar pe roze, ci mai degrabă uh, pe minus. Mă interesează foarte mult cursul dolarului. Am văzut că este acum în avantajul nostru, dar uh, în același timp, în SUA avem mari probleme cu exportul din cauza faptului că SUA ne impune niște limitări destul de fără noimă. Face ceva Comisia Europeană în așa fel încât SUA să-și regândească atitudinea față de exportul uh, dinspre Europa, pentru că până la urmă toate statele membre ar trebui să primească un acces pe aceste piețe. Mi se pare că aceasta ar fi singura cale de bun simț. Vă mulțumesc. Dziękuję. Przed czasem, panie pośle, bardzo Mulțumesc foarte mult. Domnul Buda are cuvântul. Domnule președinte, din păcate nu este prima dată când asistăm la uh, o astfel de abordare uh, ca și la cea de astăzi. Una foarte frumoasă, o prezentare idilică din partea Comisiei și una care vine din partea producătorilor și le spune că lucrurile stau puțin altfel. Elegant spunând, ca să nu spun că uh, stau total altfel. Și stau să mă întreb de unde își ia Comisia aceste date pe care vedem și ne le prezintă nouă. Pentru că vedem că totuși la nivelul producătorilor problemele sunt majore. Invit Comisia să aibă în vedere și alte piețe care au suferit în urma acestui embargo impus Rusiei. Și vă dau un exemplu din România, unde uh, piața legumelor și fructelor, chiar și a merelor, a fost invadată din alte state unde fermierii au primit subvenții din partea Comisiei Europene și și-au putut permite să vină să vândă aceste mere în România sub prețul de cost. Fermierii din România rămânând practic cu merele nevândute pentru că evident nu aveau piață de desfacere în acest sens. De aceea cred că la nivelul Comisiei, și închid, domnule președinte, ar trebui să intensifice uh, acțiunea de găsire de noi piețe, pentru că asta este singura soluție alternativă, pentru că uh, embargoul cu Rusia cu siguranță nu va fi ridicat foarte curând. Mulțumesc. Și el, pan poseł Erbus. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Embargoul Rusiei face ca România, Ungaria, Slovecia, Croația, Cehia, Slovenia să primească o compensație adițională. Dar iată că nu s-a întâmplat asta până acum, din păcate. Întreb Comisia, pe când credeți că ar putea veni și această compensație totuși? Mulțumesc, spune președintele. A fost o problemă parcă cu interpretarea din engleză. să se facă o verificare. Merge? Foarte bine. Doamna Pitera. Mulțumesc. Întrebarea mea este următoare. Ca și domnul Erdoș, întreb și eu, de ce producătorii de fructe din Croația n-au primit posibilitatea de a beneficia de pe urma celei de a treia runde de subvenționare? Și apoi, în ceea ce privește merele, nectarinele, ce părere are Comisia? Ce face în acest an? Pentru că nu s-a progresat absolut deloc în ceea ce privește relația cu Rusia. Iar mie mi se pare că producătorii din Croația nu vor beneficia de pe urma niciunei măsuri de compensație. Mulțumesc. Flanagan. Domnul Flanagan. Thank you. Mulțumesc. Sunt puțin confuz. Eu nu înțeleg cui pasă în Rusia de sancțiunile pe care noi le impunem. Cu siguranță cel de la fruntea, cel din, de la conducerea țării nu dă doi bani pe ceea ce face Uniunea Europeană. Personal, eu chiar asta cred. Problema este că singurii care suferă sunt uh, cei de la nivelul cel mai jos, din Uniunea Europeană, dar și din Rusia în același timp. Irlanda e afectată cu 213 milioane de euro în comerț și nu cred că lui Putin îi pasă de asta. Când vom avea sancțiuni împotriva Rusiei, de exemplu, sau împotriva Chinei, sau împotriva Arabiei saudite din cauza a ceea ce se întâmplă cu drepturile omului. Deci când vom trece la fapte, când vom da dovadă de consecvență? Pentru că ceea ce facem până acum nu are niciun efect, decât un efect negativ resimțit de cei de la cel mai jos nivel și n-ar mai trebui să ne jucăm cu viețile oamenilor doar pe criterii politice. Mulțumesc. Pani Poseu Sanova, bardzo proszę. Doamna Stanoca. Eh, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reafirm aici că exemplul a uh, ceea ce se întâmplă în sudul Spaniei, în Mursia, este doar o parte din ceea ce se întâmplă în Europa cu fermierii europeni. Așa cum s-a spus, problema este și pe produsele din carne și lapte, pentru că politica noastră agrară este orientată doar spre exporturi. Așa că avem nevoie de măsuri clare pentru a pune capăt acestei situații cu care se confruntă mii de fermieri europeni, însă vreau să mă adresez și grupurilor politice majoritare de aici, de la Parlamentul European, pentru că cred că este nevoie de o nouă dezbatere pe marginea PAC, care să se centreze pe piața internă și să centreze prețul plătit um, producătorilor și să reajusteze acest preț. Și uh, vreau să-l întreb pe cel care spunea mai devreme că trebuie să alegem între imigrație și acordul de liber schimb și vreau să vă întreb cum se poate ca în același timp în care se fac uh, progrese în ceea ce privește acordurile de liber schimb, există și mai multă imigrație și există um, o situație din ce în ce mai dezastroasă din punct de vedere agricol cu țările cu care negociem. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat această dezbatere, am încheiat practic lista de vorbitori și am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la toate întrebările care au fost puse din sală și pentru a răspunde comentariilor făcute de colegi. Cred că ați putea să ne trimiteți chiar un răspuns în scris pentru unele din aceste întrebări care au fost destul de detaliate, așa că v-aș ruga, aș ruga reprezentantul Comisiei să redacteze un răspuns în scris pentru noi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman, and, um, I will... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi foarte succint pentru că știu că vă presează timpul. Vreau doar să vă reamintesc că am avut o criză vara trecută. Am utilizat instrumentele în baza articolului 219, care se referea la situații de urgență și măsuri excepționale. Am avut patru acte delegate și am făcut practic tot ceea ce s-a putut în uh, situația dată. Rezultatele pe care le vedem acum nu sunt 100% uh, satisfăcătoare pentru toate sectoarele diferite, pentru că trecem de la uh, piersici la mere și de la castraveți la cireșe. Deci îmi dau seama că este foarte greu să gestionăm diferitele grupuri de produse în acest uh, context. Și totuși, pentru moment, din punctul nostru de vedere, piețele nu sunt acum într-o situație de criză. Și apoi mai e un element. În plan intern, vedem că pierdem consumul în Europa și trebuie să combatem acest declin al consumului de fructe și legume și sunt perfect de acord cu cei care au spus că piața internă este și pentru producătorii noștri interni, bineînțeles. Și apoi ce se întâmplă cu terțele state? Terțele state sunt importante ca destinații și ca outlet adițional. Sunt acele terțe state care în mod tradițional sunt foarte concentrate pe piața rusească. Piața Rusiei a fost întotdeauna una dificilă, ne arată istoria. Nu este pentru prima dată când ne confruntăm cu probleme din cauza unor măsuri impuse de Rusia pe export. Așa că rugămintea noastră este să încercăm să ne diversificăm și să mergem și în alte terțe state, nu doar în acele state care par a fi sau care sunt mai civilizate. Și aș vrea să ne uităm și la programele de promovare pe care le avem acum pe rol pentru stimulentele pentru terțele state. Eu cred că avem un pachet solid care ar trebui să ajute pe producătorii autohtoni, nu doar pe cei din sectorul legumelor și fructelor, ci și pe cei uh, din alte sectoare, ca să găsească alternative și ca să găsească un acces pe piețele în dezvoltare care sunt uh, interesante. Și apoi apare în discuție și cooperarea la nivelul directoratelor generale, Sante și Agri, au încercat, prin uh, inițiativa de accesare a piețelor, să elaboreze niște criterii specifice, cum ar fi măsurile SPS. E necesar să se intervină la toate aceste niveluri. Acesta este pachetul pe care vi-l putem oferi astăzi și bineînțeles că suntem gata să mergem în detalii cu dumneavoastră. Vă stau la dispoziție în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, chiar uh, vă rugăm să monitorizați în continuare piețele cu privire la situația acestui embargo. Înainte de vacanța parlamentară vom relua cu siguranță acest subiect. E important, pentru că, până la urmă, trebuie avut în vedere și nivelul scăzut de trai din anumite terțe state sau chiar din anumite state ale Uniunii Europene. Deci trebuie să privim piața internă în ansamblul ei. Dar există și efecte pozitive, pentru că au fost accesate piețe noi. Iar comisia, guvernele și producătorii s-au străduit în acest sens. S-a mai spus asta, vor apărea schimbări. În august, de exemplu, au fost uh, anunțate schimbările, dar nu s-au oferit prea multe detalii. Am încheiat acest capitol, acest subiect, dar, după cum v-am spus, cu siguranță îl vom relua în viitorul foarte apropiat, pentru că monitorizarea și intervențiile trebuie să fie la ordinea zilei. Dragi colegi, uh, reuniunea pentru această dimineață Uh, să a luat sfârșit o pauză tehnică de 3 minute pentru că va urma reuniunea coordonatorilor, iar noi ne revedem în plen la ora 15. Vă mulțumesc pentru atenție. Continuăm la orele 15, după cum v-am spus. Da, vom fi în aceeași încăpere.